ale conferinței președinților a Comisiei m-a informat că nu s-a ridicat nicio obiecție din partea conferinței președinților de comisii în legătură cu cele două recomandări făcute de Comisia Jurii de a nu se împotrivi unui act delegat dacă în termen de 24 de ore niciunul dintre grupurile politice sau un număr mediu care să fie egal sau mai mic decât pragul minim nu se vor împotrivi acestor recomandări, textul recomandării este aprobat automat. În caz contrar, respectiva recomandare va fi supusă la vot. Recomandarea disponibilă pe site-ul internet al plenarei în egală măsură. De asemenea,